Domnul președinte, bună dimineața! Stimați colegi, stimate colege, doamnă președinte, domnule președinte, Bună dimineața tuturor colegilor care sunt de față, dar și tuturor acelora care ne urmăresc prin transmisiune directă. Aș dori mai întâi să transmit un gând de solidaritate victimelor coronavirus, familiilor și celor dragi acestora. Și celor care sunt bolnavi, le urăm însănătoșire grabnică. În aceste momente, profesioniștii din sănătate sunt în linia întâi în lupta împotriva acestui virus și ei merită tot sprijinul nostru, toată admirația și recunoștința noastră pentru munca pe care o desfășoară, precum și pentru generozitatea cu care lucrează în situații adesea dramatice. Gândurile noastre se îndreaptă desigur și către toți voluntarii, tuturor acelor, către toți aceia care își aduc sprijinul în aceste momente de dificultate, pentru că Miza este omenia cetățenilor noștri, care este bogăția cea mai mare pe care o avem. Aș dori să le mulțumesc tuturor lucrătorilor care mențin uh, buna funcționare a societății noastre, toți aceia care lucrează în telecomunicații, în securitate, în forțele armate, casierii din supermarketuri, tehnicienii care ne permit să avem aceste uh, legături directe, legături, transmisii uh, directe. Fiecare în domeniul său de competență, cu disciplină și simțul răspunderii, merg înainte, n-au lăsat uh, nu i-au lăsat baltă pe ceilalți și ei toți merită recunoștința noastră, precum și tuturor cetățenilor care fac diferența cu Uh, gesturi simple, mă, respectând măsurile de prevenire, cumpărând, de exemplu, făcând cumpărăturile uh, alimentare vecinilor mai în vârstă, sunându-i pe prietenilor mai izolați, uh, ținând seama de uh, persoanele care sunt mai vulnerabile, gesturi de solidaritate concretă, așa cum este și uh, cel pe care Parlamentul a vrut să-l facă. Parlamentul și-a deschis bucătăriile pentru a pregăti o mie de uh, mese pe zi pentru uh, persoanele care lucrează sub formă de voluntari. 100 de femei vor fi găzduite, 200 de femei vulnerabile vor fi găzduite de uh, instituția noastră. Uh, dar și la Parlamentul din Strasburg, uh, localul Parlamentului a, va putea fi folosit pentru situațiile de urgență. Acesta este un oraș, uh, Strasburgul, care ne găzduiește și căruia îi datorăm toată recunoștința noastră. Așadar, alături de dumneavoastră, aș dori să-i salut pe cetățenii din Bruxelles, Strasburg și Luxemburg, spunându-le că în curând vom reveni să lucrăm împreună pentru Uniunea Europeană. Inițiativa Parlamentului uh, inițiativele Parlamentului s-au luat în condiții de urgență și vă mărturisesc că am fost uh, eu însumi în situația de a lua uh, decizii dificile, dar am beneficiat de sprijinul tuturor, fără nicio excepție, al tuturor grupurilor politice și desigur am ascultat cele pe care mi le-au spus numeroși parlamentari. Nu s-ar fi putut face tot ce am făcut fără sprijinul extraordinar al personalului nostru și al celor din administrație, care, cu simțul răspunderii și al datoriei, au fost prezenți a, a fost prezent, le mulțumesc pe această cale și tuturor directorilor generali. Aș dori să-l rog pe domnul secretar general să transmită recunoștința noastră personalului. Lucrătorilor, care sunt cei din culise, cei care se ocupă de curățenie, de securitate și tuturor celor din personal care au permis punerea în aplicare a deciziilor pe care le-am luat noi. Fiecare efort, chiar și acela, fiecare efort uh, pentru a, a păstra Parlamentul deschis și funcțional cu toate uh, departamentele sale, uh, arată că instituțiile noastre sunt în măsură să aibă grijă de oameni. Chiar și în condiții de urgență, valorile noastre supraviețuiesc, democrația nu se oprește. Acestea sunt vremuri dificile, fără îndoială, și mai sunt multe de făcut. Printre acestea, o reflexie profundă asupra societății care după această, așa cum, așa cum va arăta ea după această perioadă dificilă pe care o traversăm. Noi însă deja suntem uh, implicați în a încerca să dăm curs uh, intereselor și cerințelor cetățenilor noștri, intereselor lor comune. Și în timpul crizei acesteia și ulterior, o vom face cu atât mai mult, pentru că vrem ca din această criză să ieșim mai puternici, mai în măsură să facem față mâine provocărilor pe care ni le va aduce lumea globalizată. Uniunea Europeană ia măsuri pentru a susține sistemele de sănătate, pentru a face disponibile produsele necesare, medi medicamentele esențiale, pentru a susține cercetarea, pentru a ajuta și menține locurile de muncă, pentru a susține familiile pe cei mai săraci, și pentru a oferi ajutor agricultorilor, pescarilor, întreprinzătorilor, lucrătorilor. Doar împreună putem obține rezultate pentru binele cetățenilor noștri și Tocmai de aceea ar fi de cea mai mare importanță să se coordoneze eliminarea treptată a măsurilor de uh, izolare și uh, pentru a deschide calea către ieșire din criză. Facem în acest sens un apel către un, Comisia Europeană și mulțumesc doamnei președinte a Comisiei pentru prezența sa. Ne dorim așadar ca ieșirea din această stare de urgență să fie ordonată și coordonată pentru a se evita efectele de revenire a problemelor care ar putea fi cu adevărat devastatoare. Este de cea mai mare importanță să ne menținem democrațiile vii și să plecăm urechea la problemele cetățenilor noștri. În calitatea noastră de reprezentanți aleși ai acestora, vom discuta și vom vota o rezoluție foarte importantă cu privire la o acțiune coordonată a Uniunii Europene pentru a combate pandemia și consecințele sale, alături de alte măsuri urgente. Angajamentul nostru este menit uh, să dea indicații cu privire la cele mai bune măsuri care ar trebui întreprinse cu mobilizarea fondurilor necesare pentru a se pune la dispoziția statelor membre un număr maxim de resurse. Trebuie să dăm dovadă de ambiție, pentru că Cetățenii noștri, cetățenii europeni, așteaptă de la noi răspunsuri rapide pentru a-și putea relua viața normală. Suntem vocea cetățenilor și trebuie să fim mândri în acest moment că contribuim cu toată disciplina și că ne facem utili pentru a construi pentru popoarele noastre un viitor mai bun. Vă mulțumesc! Con la tornata straordinaria di oggi dichiaro Declar eh, deschisă sesiunea extraordinară a Parlamentului European întreprinsă în martie anul trecut. Procesul verbal din 26 martie și textele aferente au fost distribuite. Sunt observații? Dacă nu, atunci procesul verbal se adoptă. Câteva anunțuri, revizuirea calendarului pentru anul parlamentar 2020 în cursul ultimei reuniuni a conferinței președinților, joi în 2 aprilie, am decis împreună cu liderii grupurilor politice să convocăm Parlamentul pentru uh, revenirea, pentru ședința extraordinară de astăzi și mâine, 16 și 17 aprilie, pentru a se vota noile măsuri ale Comisiei menite să abordeze problema COVID-19 și poziția Parlamentului European cu privire la combaterea pandemiei și a consecințelor acesteia. Calendarul provizoriu revizuit pentru 2020 este disponibil pe pagina noastră de internet comunicații de modificare a ordinii de zi. Proiectul definitiv este disponibil pe site-ul plenului. Aș dori însă să vă informez că am primit 10 solicitări de procedură de urgență în baza articolului 163 din regulament pentru a se adăuga următoarele documente legislative și de buget legate de situația de urgență COVID-19, care vor trebui adoptate în cursul acestei plenare. Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual 2014-2020. Proiectul de buget rectificativ 1 bară 2020. Proiect de buget rectificativ 2 din 2020 mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru anul 2020, mobilizarea instrumentului de flexibilitate 2020-2056, mobilizarea marjelor pentru situațiile neprevăzute 2020, măsuri specifice menite să facă față unei situații de excepționale prin mobilizarea fondurilor structurale europene, introducerea unor măsuri specifice menite să abordeze și să facă față crizei COVID-19, măsuri specifice pentru atenuarea impactului uh, pandemiei în sectoarele pescuitului și acvaculturii, dispozitive medicale, și în urma consultărilor cu grupurilor politic, grupurile politice, aș dori să vă supun următoarele, atenție următoarele proiecte de modificare a ordinii de zi. Declarația Consiliului European și a Comisiei cu privire la acțiunea coordonată a Uniunii Europene pentru a se combate pandemia de COVID-19 și consecințele acesteia. Dezbaterea se va desfășura între orele 9, deci practic de acum, până la orele 12. Apoi programul de vot pentru joi 16 aprilie și vineri 17 aprilie următorul. Votul se va deschide astăzi de la 9 jumătate la 10 și jumătate cu privire la uh, subiectele și procedurile de urgență și cu privire la primul bloc de amendamente privind uh, rezoluția comună, privind uh, combaterea pandemiei și a consecințelor acestora. Următorul rând de voturi este prevăzut pentru 13.30. Apoi, la 13.30, cum spuneam, până la ora 14.30 se va vota din nou pe marginea modificării cadrului financiar financiar multianual 2014-2020 și pe marginea celui de-al doilea bloc de amendamente privind propunerea de rezoluție comună pentru o acțiune um, comună a Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei și a consecințelor acestora. Uh, Rezultatele sunt uh, prevăzute și concluziile sunt prevăzute pentru orele 17. Al treilea rând de voturi va fi uh, pe marginea celui de-al treilea voturi amendamentele privind propunerea de rezoluție comună privind acțiunea coordonată a acțiunii Uniunii Europene pe marginea COVID-19. Rezultatele celei, celui de-al treilea rând de voturi este prevăzu, sunt prevăzute pentru două, două ora 20.30. Al patrulea rând de voturi de la 20.30 până la 21 și pe marginea celui de-al patrulea blocuri de amendamente privind rezoluția comună a Uniunii Europene pentru combaterea um, COVID-19 la 22.50 vor fi uh, uh, discutate rezultatele acestui vot când se va și închide apoi uh, această sesiune de astăzi. Mâine, de la 9 la 10, vom avea următorul rând de vot, votul pe marginea amendamentelor, pe marginea dispozițiilor următoare, mai întâi proiectul de buget rectificativ și proiectul de buget rectificativ numărul 2, numărul 1 de fapt și numărul 2, se corectează domnul președinte, un alt vot pe marginea a două documente privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020. Al treilea, în al treilea rând, documentul privind mobilizarea Uh, marjelor pentru situații neprevăzute. În al patrulea rând, uh, documentul de codecizie pe marginea uh, COVID-22 și dispozitivele medicale, la 20-30 sunt prevăzute rezultatele votului, cel de-al doilea rând de voturi se va deschide la 20-30 până la 22.30. Uh, Se va vota pe marginea proiectului de buget rectificativ numărul 1 și proiect, uh, pe marginea proiectului de buget rectificativ numărul 2, două documente privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020, documentul privind mobilizarea marjelor pentru situațiile neprevăzute, trei documente în codecizie privind pachetul al doilea privind coronavirus uh, uh, și uh, dispozitivele medicale și rezoluția comună și coordonată a Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei și a consecințelor acestora, acesteia la orele 16 este prevăzut, sunt prevăzute concluziile. Un al treilea rând de uh, vot pe marginea încă unei uh, rezoluții privind uh, COVID-19 s-ar putea desfășura între orele 16 și 17, rezultatele fiind anunțate mm, la orele 19.30 mâine. Un al patrulea rând privind o nouă propunere de rezoluție privind pandemia și consecințele acesteia s-ar putea eventual desfășura între 19.30 și 20.30 cu anunțarea rezultatelor la 22.30 mâine. Închiderea ședinței se va uh, desfășura la orele 23. Aveți obiecțiuni? Nu. Atunci, modificarea se adoptă. Înainte de a începe dezbaterea, aș dori să vă informez că la 9.30, adică peste puțin timp, voi deschide primul tur de vot. Deci, între 9.30 și 10.30 se va desfășura acest tur. Cu vot nominal, uh, deputații vor putea să verifice uh, Uh, rezultatele votului și să le găsească apoi în documentul care va fi publicat astăzi pe site-ul plenului. Și ajungem astfel la declarațiile Consiliului European și ale Comisiei privind acțiunea coordonată a Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei COVID-19 și a consecințelor acesteia și îi dau cuvântul domnului președinte Charles Michel, domnului președinte deci al Consiliului. Golei la parola. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați parlamentari, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să mă exprim cu ocazia unei astfel de dezbateri esențiale pentru că reprezintă chiar democrația europeană în momentul în care ne confruntăm cu circumstanțe fără precedent, cu un caracter excepțional. Așa cum a spus și dumneavoastră, doresc și eu la rândul meu să um, îmi încep intervenția cu un sprijin față de cei care, în mod direct sau indirect, sunt afectați de această criză, de acest virus care lovește Europa, dar nu numai, lumea întreagă. Și așa cum ați făcut-o și dumneavoastră, vreau să mulțumesc și să-mi exprim mulțumirea pentru toți acei cetățeni care, la nivel european, s-au mobilizat pentru a accepta niște restricții absolut excepționale față de libertățile noastre fundamentale, elementare, uh, restricții care ne ating pe fiecare fiecare dintre noi, zilnic. Doresc de asemenea să vă spun că într-un astfel de moment nu ne putem permite niciun fel de ezitare sau de îndoială. Singura opțiune posibilă este să fim solidari, să fim solidari unii cu alții, între, între noi, cetățenii, cu celelalte regiuni ale lumii, de asemenea, și doar astfel vom avea succes în acțiunile noastre la nivelul instituțiilor. Trebuie să ne mobilizăm. Doresc să vă împărtășesc acum câteva dintre informațiile de care dispun pentru a vă explica cum anume Consiliul European împreună cu statele membre și-au asumat răspunderile ce le revin. Trei consilii europene prin videoconferință au fost organizate tocmai acestui subiect, apariției virusului, cu dorința de a îmbunătăți zi de zi felul în care vom coordona acțiunile noastre, felul în care vom coopera între diferitele țări europene. Ați înțeles evident că prima noastră ambiție în momentul în care ne-am dat seama de amploarea acestei crize a fost să ne mobilizăm pentru a reduce propagarea virusului și deci am instaurat anumite măsuri care au presupus restricții la frontiere, evident cu impact asupra pieței unice europene. De asemenea, am, uh, ne-am mobilizat pentru a încerca să-i susținem pe cercetătorii noștri, în așa fel încât să putem să obținem terapii, vaccin cât mai repede cu putință și în cadrul uh, c 7 G20 încercăm să mobilizăm astfel de eforturi tocmai pentru a obține rezultate. Am organizat videoconferințe în așa fel încât cât mai repede cu putința să fim în măsură să dispunem la nivel științific de soluții, eventual sub formă unui vaccin sau unei terapii. Pentru a fi foarte concret și direct, ultimul Consiliu European a acordat președintei Comisiei Europene și Consiliului European un dublu mandat. Mai întâi, un fel de roadmap, în așa fel încât să putem formula recomandări de principii, uh, de bune practici, în așa fel încât să încurajăm o coordonare maximă între țările europene pentru a putea intra progresiv într-o strategie de exit, de a uh, pune capăt acestor restricții ce au fost hotărâte și instaurate de statele membre cu intensități diferite, dar cu o abordare asemănătoare. O a doua parte a mandatului se referă la faptul că propunem statelor, uh, șefilor de state și guverne o strategie comună în așa fel încât, progresiv, pe termen mijlociu și lung, să putem relansa economia și aș spune chiar să transformăm economia. Pentru că sunt convins că noi va trebui să tragem învățăminte din aceste evenimente, în așa fel încât să avem pe viitor mai multă forță, mai multă cooperare, mai multă eficiență, o capacitate sporită pentru a lucra împreună. Și aș dori acum să vă spun, după părerea mea, care sunt cele patru capitole pentru care este foarte de important să avem o dezbatere care să ne permită să luăm împreună decizii prima prioritate, după părerea mea, în așa fel încât să avem o acțiune încununată de succes pentru o strategie de recuperare, evident, trebuie să ne concentrăm asupra pieței unice. Trebuie să vedem cum aceasta va fi relansată cât mai repede cu putință, dar nu e vorba doar de asta. De asemenea, trebuie să o și consolidăm, să o aprofundăm, pentru că, în fond, este primul nostru atu la nivel european și este ceva absolut esențial să încercăm să uh, implementăm agenda digitală și uh, pactul ecologic. Uh, acestea, fără îndoială, vor fi o prioritate, vor fi o pârghie care ne vor permite să avem în următoarele, următoarele luni, următorii ani, o acțiune încoronată de succes. Va fi absolut esențial să construim o strategie industrială solidă, dar în același timp să ne gândim și la o adevărată rețea a IMM-urilor europene, care sunt un, un ax foarte important pentru economie economie. Deci trebuie să le susținem, să susținem aceste IMM-uri și să le dăm posibilitatea să beneficieze de o strategie puternică pe viitor. Mă gândesc de asemenea că mai este și un alt aspect, și anume economia circulară, care trebuie să fie dezvoltată din ce în ce mai mult. Sunt propuneri foarte bune care au fost deja dezbătute în Parlamentul European, propuneri anunțate de Comisia Europeană. De ce? Tocmai pentru că această piață internă, capacitatea sa de a dezvolta economia circulară bazându-ne pe uh, agenda digitală pentru a pune capăt schimbărilor climatice, ei bine, toate aceste lucruri ne vor permite să avem independență strategică pentru Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea mă gândesc că rolul la nivel internațional de asemenea trebuie să fie luat în considerare, să avem active solide la nivel european, tocmai pentru a susține dimensiunea internațională. Și încă un alt aspect, al doilea, cel mai important, de asemenea, este să uh, putem dezvolta o strategie puternică pentru a investi în mod masiv, având în vedere scăderea investițiilor la, acum la nivel național, evident că va trebui pe viitor să ne consolidăm eforturile, să ajungem la un acord pentru următorul buget și evident că asta va duce la dezbateri uh, îndelungate. Am avut deja astfel de dezbateri și săptămâna trecută vom continua, dar mă gândesc că e un moment unic, un moment unic să definim pentru următorii șapte ani care va fi bugetul european în așa fel încât să oferim instrumente și posibilități tocmai pentru a dezvolta acele strategii de care avem nevoie pentru viitorul nostru comun. Banca Europeană de Investiții este de asemenea un partener pe care trebuie să ne bizuim. Știți foarte bine că în, următoarele, în ultimele săptămâni am cerut, înainte de apariția uh, coronavirus, am cerut o sporire a investițiilor la nivel european și o sporire a capacității investiționale a Băncii Europene de Investiții. Este evident că uh, prin investiții avem și o solidaritate uh, care este strâns legată de asemenea și de piața internă și vom avea egalitate de tratament și de condiții pentru toate statele membre, pentru toți cetățenii europeni care astfel împreună să poată să participe la această ambiție comună pentru a reuși, pentru a face față provocărilor. Cel de-al treilea punct pe care de asemenea vreau să-l menționez și mi se pare esențial este dimensiunea externă a Uniunii Europene. Ambiția geopolitică a Uniunii Europene este uh, mai necesară decât oricând acum. Trebuie să apărăm interesele noastre, interesele interese care pot fi puse sub semnul întrebării, s-a văzut asta în ultima vreme, în ultimele săptămâni, iar această dimensiune externă, noi bine, noi suntem convinși că este foarte specifică. Mă gândesc, spre exemplu, la relațiile cu continentul african, care vor fi deosebit de importante. Împreună cu liderii europeni, cu liderii africani, am reușit împreună să punem la punct și să exprimăm ambiții puternice. Pe termen scurt, pe termen mijlociu, vrem să susținem sistemele de îngrijire de sănătate pe continentul african, să putem redeschide dezbaterea referitor la datoriile externe care sunt o povară pentru aceste țări și pe viitor să avem ambiții investiționale inteligente sub forma unor parteneriate împreună cu partenerii noștri africani. Să avem infrastructuri care să respecte agenda digitală, să respecte pactul ecologic, să facă față schimbărilor climatice. Sunt convinsă că este în interesul nostru a reciproc să ne mobilizăm împreună în următoarele luni și în următorii ani. Și cel de-al patrulea punct pe care doream să-l menționez, e bine, e această întrebare pe care trebuie să ne punem. Cum trebuie să arate guvernanța europeană? Cum trebuie să arate capacitatea de rezistență europeană? Cum putem să tragem învățăminte din această criză în așa fel încât să fim mai puternici mâine pe mâine, să îmbunătățim procesul decizional, să îmbunătățim cooperarea? am impresia că ceea ce ați anunțat și ceea ce s-a anunțat, conferința pentru viitorul Europei, în următoarele săptămâni, în următoarele luni, când vom avea într-adevăr capacitatea de a începe să lucrăm pe ambițiile noastre, e bine, vom avea, de un, de un, vom avea nevoie de un spațiu democratic care să permită și cetățenilor europeni, indiferent de unde vin ei, să participe și să tragem astfel concluzii și învățăminte. Și mă gândesc că doar astfel vom reuși să inducem o transformare, o recuperare. Eu sunt convins că valorile care stau la baza proiectului european, solidaritate, libertate, unitate, acestea reprezintă anumite repere, reprezintă acele puncte cardinale care trebuie să ne orienteze în eforturile noastre și trebuie să fim în măsură să depășim acest moment de criză, mobilizându-ne pe aceste valori care sunt absolut centrale, care sunt absolut forțe motrice. După cum vedeți, avem în fața noastră multe provocări și mă gândesc că istoria europeană a demonstrat faptul că în momentul în care ne confruntăm cu momente grele, în momentul în care credem că nu le putem depăși, e bine, atunci găsim acele resurse interioare pentru a fi solidari, pentru a strânge rândurile, pentru a face față de, uh, cu creativitate. Evident că această creativitate va fi necesară. Bineînțeles, în Europa pot fi idei diferite, sensibilități diferite, dorințe diferite, pregătite pentru viitorul nostru pe termen mijlociu și pe termen lung. Dar sunt convins că dacă vom avea această dorință comună, acest optimism comun, în așa fel încât proiectul european să poată funcționa, în așa fel încât instituțiile noastre să poată continua și să menținem legitimitatea lor, vom face un pas înainte. În orice caz, vă puteți bizui pe mine, pe Consiliul European, în așa fel încât să putem uh, menține un dialog strâns, domnule președinte, împreună cu Comisia Europeană și cu Consiliul. Și vă mulțumesc pentru toate aceste observații care vor delimita în mod foarte clar ansamblul măsurilor pe care le vom lua pe viitor, împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul European și împreună cu cele 27 de state membre care compun Uniunea Europeană ca să putem avansa în direcția potrivită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Declar deschisă sesiunea de vot. Prima rundă de vot. S-a deschis votul. Dau acum cuvântul doamnei președinte von der Leyen Doamna președinta Comisiei, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, deputați, nu există cuvinte frumoase pentru a vorbi de suferința și durerea lumii. Gândurile noastre se îndreaptă înspre toate victimele și ne rugăm pentru toate familiile care la ora actuală suferă acest doliu. Vom duce mai departe amintirea lor. Ne vom aminti de Julie, tânăra franceză care avea toată viața înaintea ei și ne vom aminti de Ian, istoricul ceh care s-a luptat întotdeauna pentru aceste valori, sau de Gino, medicul italian care se întorsese din pensie pentru a salva viața celorlalți. Ne vom aminti de gestul incredibil al Suzanei de a ceda ventilatorul său tinerilor din Belgia sau uh, de imaginea prin care, care o arată pe Francis cum își lua rămas bun de la frații ei uh, prin intermediul um, unui geam într-un spital din Irlanda. Ne vom aminti de tânărul antrenor de fotbal din Spania care nu își mai va, nu își uh, va vedea visul realizat. Nu vom uita niciodată mamele, tații, surorile și frații, tinerilor um, sau mai vârstnicilor din nord, din sud, din est, din vest, prietenii, colegii, vecinii, de mai aproape sau de mai departe. Cei care aveau lucruri de spus și de văzut. Cei pe umerii cărora am plâns și de la care am primit iubire. Fiecare din aceste mii de povești ne rup o mică fărâmă din inimă dar întăresc de asemenea determinarea noastră pentru ca Europa să facă tot ce i stă în putință pentru a salva cât mai multe vieți posibil. Stimați membri, nu putem depăși, nu putem învinge o pandemie de asemenea amploare fără adevăr. Adevărul despre tot, despre date, despre informațiile științifice, despre perspective, dar și despre acțiunile noastre. Da, e adevărat, nimeni nu a fost realmente pregătit. De asemenea, e adevărat că prea mulți nu au fost acolo la timp, atunci când Italia a avut nevoie de o mână de ajutor la bun început. Și adevărat, din aceste motive, Europa acum își cere scuze din tot sufletul. Însă, ați cere scuze servește la ceva doar dacă schimbă comportamente. Și e adevărat, nu a fost nevoie de mult timp înainte ca toată lumea să-și dea seama că trebuie să ne protejăm unii pe alții pentru a ne proteja pe noi înșine. Acum Europa s-a transformat în însăși inima care zvâgnește pentru solidaritate. Europa Europa cetățenilor care sunt acolo unii pentru alții atunci când e nevoie. Doctori din România, asistenți din Polonia care salvează vieți în Italia. Ventilatoare din Germania dau practic insuflă viață în Spania. Spitale din Cehia îi tratează pe bolnavii din Franța. Bolnavii din Bergamo sunt uh, duși la spitale din Bonn. Am văzut solidaritate din Lituania până în Spania și ventilatoare care au mers din Danemarca în Italia. Am văzut dispozitive medicale îndreptându-se în toate direcțiile posibile în Europa, de la oricine are prea mai mult către oricine are nevoie. Și asta mă face să fiu mândră de a fi european. Bineînțeles, mai există în continuare aceia care vor să arate cu degetul și să învinuiască, alții care doresc mai degrabă să recurgă la declarații populiste acestora le spun să se oprească și să dea dovadă de curajul de a spune adevărul, de a se ridica pentru Europa, pentru că această Uniune Europeană a noastră ne va ajuta, ne va duce la liman și mâine va fi atât de puternică pe cât o construim astăzi. Și dacă aveți nevoie de inspirație, uitați-vă pur și simplu la solidaritatea de care dau dovadă cetățenii europeni de empatie, de umanitatea lor și uh, îi apreciez și laud pe toate acestea. Laudele mele se îndreaptă în spre uh, cei care aduc alimente, în spre cei care lucrează în magazine și în spre cei care ies la geam să aplaude. Cei care se asigură că putem primi uh, toate acele produse de care avem nevoie. Îi salut pe voluntarii care cosmăși pentru vecinii lor, sau pianistul Elen de șapte ani care a compus un vals al izolării pentru a-i motiva pe oameni. Și peste toate acestea îi laud și salut pe roi noștri, medicii, asistenții, îngrijitorii. Ei sunt cei cu vânătăi pe chipurile lor, cu imagini tragice în inimile și în mințile lor. Ei sunt cei care țin de, țin de mână pe bolnavi cu grijă și duioșie, precum ar face familiile care nu pot fi acolo. Ei sunt cei care salvează vieți și care ne salvează onoarea. Cei pe care trebuie să-i protejăm pentru ca ei să poată să ne protejeze. Și Tocmai înspre toate acestea ne îndreptăm eforturile. Iată de ce acum avem o inițiativă comună în ceea ce privește dispozitivele medicale. Iată de ce facem investiții comune în cercetări privind un vaccin. Iată de ce încercăm la nivel central să achiziționăm cele mai necesare produse de pe piața mondială. Și în acest scop am creat o echipă de experți în toată Europa care împărtășesc în mod regulat informațiile și cunoștințele lor care pot salva vieți. Iată de ce re- renunțăm la um, taxe vamale pe, um, la importurile de dispozitive medicale din țările terțe și iată de ce la începutul acestei luni am făcut o promisiune simplă, dar de amploare. Fiecare euro disponibil pe care îl avem îl vom valorifica la maxim pentru a salva vieți și pentru ca în acest fel să protejăm uh, traiul cetățenilor europeni. Am uh, redirecționat toate fondurile disponibile într-un program de urgență. În acest fel, 3 miliarde de euro pot fi uh, utilizați acolo unde sunt necesari pentru a achiziționa ventilatoare noi, noi dispozitive medicale, teste pentru bolnavi și pentru persoanele vulnerabile, inclusiv aceia care așteaptă în taberele de refugiați. Iată de ce fiecare euro disponibil din structurile europene și din fondurile de investiție vor fi folosite pentru combaterea crizei provocate de coronavirus. Avem nevoie în acest sens de toate flexibilității, de toată flexibilitatea posibilă. Aceste fonduri trebuie să, fie să poată fi folosite acolo unde sunt necesare, dincolo de obstacolele existente până acum, cofinanțare, Um, sau plafoane. Prin intermediul acestui pachet pe care îl va adopta Parlamentul astăzi, Europa ajunge la limitele posibilităților sale. Și același principiu se aplică și protejării vieții oamenilor. Europa s-a mai confruntat și în trecut cu crize economice. Niciodată însă nu ne-am confruntat cu um, o încetare, cu un colaps economic de asemenea nivel. Toată lumea trebuie să participe. Avem nevoie de măsuri nemai văzute pentru ca economia noastră să poată să se redreseze cât se poate de repede. Și, din nou, adevărul contează. Europa a făcut mai mult în ultimele patru săptămâni decât în primii patru ani ai ultimei crize. Ne-am flexibilizat regulile mai mult ca oricând. Doar în ultimele zile am adoptat uh, scheme de finanțare care vor um, oferi un miliard de euro pentru uh, finanțare um, întreprinderilor în Croația, 1,2 miliarde în um, Grecia sau 3 miliarde de euro pentru pescarii din Portugalia. Și aș putea să vă dau și multe alte exemple pentru alte țări. Pentru prima dată în istoria noastră am activat flexibilitatea asociată Pactului de Stabilitate și Creștere. Împreună cu inițiativele Băncii Centrale Europene. În acest fel oferim un uh, pachet cu o putere și o capacitate fiscală și economică nemai văzută. La ultima întâlnire a ministrilor uh, de finanțe s-au, s-au um, stabilit ca uh, ulterioare 500 de miliarde de euro să fie disponibile tuturor acelora care au nevoie de această finanțare. Fac apel la statele membre să valorifice la maxim această nouă schemă a Uniunii Europene pentru a-i proteja pe cetățeni în fața riscurilor șomajului. 100 de miliarde vor fi puse la dispoziția guvernelor dacă angajatorul dumneavoastră v-a limitat uh, orarul de lucru sau dacă sunteți liber profesionist și aveți nevoie de ajutor. În primul rând, vom ajuta aceia care au nevoie de uh, un sprijin pentru a-și achita chiria, facturile și au nevoie de un ajutor pentru a-și uh, menține pe linia de plutire afacerea. Și în al doilea rând, e însăși definiția solidarității europene. Statul membru care poate va acorda garanții astfel încât celelalte alte guverne să își poată sprijini cetățenii cei mai grav afectați. Acest răspuns colectiv al Uniunii Europene depășește 3.000 de miliarde de euro. Este cel mai impresionant răspuns la această criză oriunde pe glob. Dar știm că e nevoie să facem mai mult, mult mai mult. Pentru că va fi un maraton și lumea de mâine va fi foarte diferită de cea de ieri. Stimați membrii, am convingerea că Europa poate modela această nouă lume dacă colaborează și dacă își redescoperă spiritul de pionierat. Și în acest scop uh, vreau să citez o propoziție din manifestul uh, Ventotene, scris de Altiero Spinelli și Ernesto Rossi, doi din uh, vizionarii italieni um, și unul din părinții noștri fondatori care scriau din închisoare de pe o insulă izolată um, în um, toiul războiului când speranța părea, părea, uh, părea pierdută pentru Europa. Ne-au transmis aceste cuvinte de speranță. A venit clipa în care trebuie să știm cum putem uh, renunța la vechile poveri, cum putem să ne pregătim pentru noua lume care va veni, care va fi atât de diferită de ceea ce ne-am închipuit. Dragi prieteni, această clipă a sosit din nou. E vorba de clipa de a pune în urma noastră de gredisensiuni, dispute și recriminări de a abandona pozițiile noastre închistate și de a ne pregăti pentru această lume nouă, de a folosi spiritul nostru comun și ideile împărtășite. Punctul de plecare trebuie să fie ca economia, societatea și felul nostru de trai să fie mai rezistent. Să găsim uh, răspunsuri în această nouă lume va, fi, va presupune curaj, încredere și solidaritate cât și investiții semnificative pentru a redresa economiile noastre. Avem nevoie de un plan Marshall pentru redresarea Europei, iar acesta trebuie pus în aplicare de îndată. Avem un singur instrument la dispoziție în care toate statele membre au încredere, care există așadar deja și care poate da roade repede. E transparent și a fost și a dovedit deja utilitatea în timp ca instrument pentru coeziune, convergență și investiție. E vorba de bugetul european. Bugetul european va fi practic uh, nava mamă care va ghida redresarea noastră. Iată de ce viitorul buget uh, pentru următorii șapte ani trebuie să fie diferit de ceea ce ne-am închipuit până acum, așa cum spunea Spinelli. Vom uh, folosi capacitatea întregului buget al Uniunii Europene pentru a crea un efect de pârghie pentru a genera investițiile de care avem nevoie pentru a consolida piața unică după corona. Îl, um, vom um, um, vom da avansuri inițiale în, atât de necesare în primii ani după redresare, pentru că această criză e atât de diferită de toate crizele cu care ne-am mai confruntat afectează companiile sănătoase pentru că viața publică s-a oprit. Iată de ce vom avea nevoie de soluții inovatoare, mai multă marjă la CFM pentru că acesta să poată debloca investiții publice și private semnificative pentru a da un nou impuls economiilor noastre și pentru ca economia noastră să se îndrepte înspre Europa mai rezistentă și mai ecologică. În acest fel, nu doar sprijinim, ci și uh, imprimăm uh, un nou impuls industriilor noastre și înspre nouă realitate. Va presupune investiții în tehnologiile noastre digitale și infrastructură, în um, inițiative precum uh, imprimarea 3D, precum pe, pentru ca acesta să fie mai independente și să valorifice la, maxime, la maxim noile oportunități. De asemenea, trebuie să facem investiții în noul pact ecologic european. Pe măsură ce ritmul redresării se va intensifica, încălzirea globală nu se va încetini. Va fi important să găsim uh, proiectele adecvate în care să investim. O economie mai modernă, circulară, ne va face mai puțin dependenți de combustibili fosili și ne va întări rezistența. Iată ce trebuie să investim, să învățăm din criză, să investim în transport regenerabil, ecologic, în lanțuri alimentare sustenabile. Toate aceste elemente vor fi mai, mult mai importante ca până acum. Și nu e bine doar pentru economiile noastre, nu sunt uh, inițiative utile doar pentru mediul înconjurător, ci în acest fel ne vor face mai independenți pentru că ne vor scurta și diversifica lanțurile de aprovizionare. Trebuie de asemenea să ținem cont de o altă realitate. Criza e simetrică, însă redresarea nu. Pentru că nu ne lovim uh, doar uh, de uh, contagiunea cu acest virus, ci și de consecințele economice. Anumite regiuni își vor reveni mai repede, altele nu. Iată de ce coeziunea și convergența vor fi mai importante ca oricând. Piața unică și politica de coeziune sunt două chipuri ale aceleiași monede. Avem nevoie de ambele pentru a asigura prosperitate în toată Uniunea Europeană. Stimați membri, aceasta e Europa care cred eu că poate ieși din această criză. O Europa care face tot ce stă în putință pentru a proteja viețile oamenilor. Europa care e deschisă înspre restul lumii, dar care poate avea grijă de ea însăși. Europa mai puternică, mai rezistentă, mai ecologică, mai digitală și care investește împreună în viitorul ei. Iată calea înspre redresare. Va fi un drum lung și lumea va încerca să-și găsească calea. Criza va redefini politica noastră cu siguranță, geopolitica și chiar globalizarea în sine. În această nouă lume, Europa va trebui să fie unită, la bine și la greu. Privesc în jur în Uniunea Europeană și văd aceste dovezi de umanitate, de ingeniozitate și știu că vom face în tocmai toate acestea. Stimați membrii, se spune că după fiecare furtună iese la iveală un suflet puternic. Dacă luptăm pentru Europa astăzi, în dovadă de curaj, încredere și solidaritate, am convingerea că mâine sufletul Europei va străluci mai puternic ca oricând. Trăiască Europa! Vive l'Europe! long live Europa! Mulțumesc! foarte mult, doamnă președinte. Și acum le dăm cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice pentru etapa aceasta a discuțiilor. Există și posibilitatea unor legături directe cu președinții grupurilor. Să sperăm că va funcționa, iată, o ocazie de a și experimenta aceste noi mecanisme Asta e situația. Trebuie să mai și experimentăm și să inovăm. Din partea PP, domnul uh, Gonzales. Dragă David, dragă Charles, dragă Ursula, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți fizic de față alături de noi. În momentul în care avem această criză, nu putem să închidem Parlamentul și să devenim așa un fel de Parlament de la distanță, ca și uh, supermarketurile, ca și uh, um, alte servicii esențiale, noi trebuie să fim la dispoziția cetățenilor. Parlamentul e un fel de spital al democrației. Aici ne aflăm în fața milioanelor de cetățeni care ne întreabă ce s-a întâmplat cu noi în momentul în care a început această criză. Urmând exemplul lui Ursula, aș spune că da, într-adevăr, am fi putut să acționăm mai repede, mai devreme, am fi putut chiar să acționăm împreună. Și, într-adevăr, pentru asta trebuie să ne cerem iertare. Guvernele europene și instituțiile europene uh, nu, au, nu sunt vinovate din cauza virusului, dar ar fi trebuit să acționeze mai repede și să nu aștepte și n-au făcut nici una nici alta. Așa că ar fi foarte bine ca acum noi să ne cerem scuze și să încercăm să arătăm respect față de persoanele în vârstă care au decetat, să-i considerăm ca drept eroi, sunt victime. Pentru că e vorba de un virus care venea din China. Am putea să ne înșelăm dacă am considera că acest uh, fapt divers se va termina când va trece vara. Nu. În Spania am aflat că sunt cel puțin 50.000 de morți care nu au fost uh, co uh, contabilizați oameni în vârstă care au murit în casele lor sau în aziluri și pe măsură ce se fac din ce în ce mai multe teste, se schimbă statisticile. Ne înșelăm întotdeauna atunci când credem că acest virus va, uh, se va termina cu ipoteza cea mai bună. Nu, cred că trebuie să pariem pe ipoteza cea mai proastă. Acum noi ne, ne comportăm ca și cum virusul n-ar putea să, să, să revină în, în toamnă. Ba, ar putea foarte bine. Ne comportăm comportăm ca și cum am putea avea cât de curând un vaccin, dar încă nu-l avem. Gândiți-vă că gripa sezonieră în 2018 uh, a avut rezultate tragice. Dar uitați-vă acum ce se întâmplă în Africa, în Orientul Mijlociu. Eu nu zic că trebuie să ne gândim neapărat la scenariul cel mai prost, ci spun doar că noi, ca și responsabili politici, nu trebuie să uităm că există și astfel de scenarii. În China au avut uh, loc 3300 de decese. În Spania, care reprezintă mai puțin de 4% din populația chineză, avem 18.000 de decese și încă nu le-am cunumărat pe toate. În Italia, 21.000. Dacă e să ținem seama de faptul că Italia și Spania reprezintă mm, țări care au poate două dintre cele mai bune sisteme de îngrijire de sănătate din lume, atunci ne putem pune întrebarea, a spus China tot adevărul? Ce fel de joc jucăm aici? Apocalipsa de astăzi este uh, personificată prin uh, uh, populismul național, prin minciuni, prin coronavirus și vreau să vă spun că minciunile sunt tot atât de ucigătoare ca și coronavirus. Noi cu toți avem impresia că, până la urmă, Consiliul European consideră acest subiect drept business as usual. Adevărul e, domnule președinte, că, bun, mă întreb și eu, oare piața unică este prima prioritate a Consiliului în momentul de față? S-ar părea așa că unele guverne vin la Bruxelles doar ca să vadă câți bani pot să primească și um, vin la Bruxelles doar ca să se asigure că nu primești ceilalți mai mult. Însă nimeni nu are grijă față de europeni. Să vii la Bruxelles și să aperi doar interesele naționale, mă, eu să știți că asta e naționalism, chiar dacă unii prim-miniștri nu știu acest lucru. Dacă moartea ne afectează pe toți, dacă virusul nu face diferențiere între țări, atunci care mai e logica ca aceste guverne naționale să înceapă să facă uh, diferențieri între cei care sunt afectați sau decedați în țările lor în funcție de naționalitate? E bine, să știți că acum nu ne mai aflăm în acel moment. Ne aflăm în momentul în care trebuie să luăm o decizie acum sau niciodată. Uh, Uh, noi am reușit, China a reușit să construiască uh, spitale mai repede decât a, a reușit să se întrunească Consiliul European. Acum, întrebarea este, democrația noastră este pusă sub semnul întrebării? Nu. Răspunsul este că nu suntem eficienți și trebuie să dăm dovadă de eficiență. Europeismul nostru poate fi epic, poate fi patriotic, poate fi de asemenea uman. Este momentul să demonstrăm că frontierele nu vor mai fi niciodată o uh, singura soluție. Dacă Uniunea Europeană nu poate să facă față unei pandemii care afectează tot continentul, pe atunci la ce mai servește Uniunea Europeană? Stimate domnule președinte al Consiliului, acum e momentul mai mult decât oricând să vă spun că noi, în, în rândul grupurilor uh, politice, în rândul PP-ului, care am semnat un acord uh, plin de consens, avem speranța că Uniunea Europeană reprezintă o speranță, o speranță pe care se bizuie milioane de cetățeni spanioli afectați, decedați, îmbolnăviți, milioane de europeni. Așa că să nu dăm dreptate populiștilor, să nu dăm dreptate naționaliștilor, să nu dăm dreptate celor care mint să știți că gripa spaniolă a ucis mai mult din cauza foametei decât din cauza gripei ca atare, așa că să nu le dăm lor dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum să vedem dacă reușim să facem legătura cu domnul Garcia Perez. Vă rog! Doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule Sassoli. Doamnă von der Leyen, domnule Charles Michel, permiteți-mi ca primele cuvinte să se adreseze victimelor COVID-19, cât și tuturor acelora care acum se află în spital sau acasă încercând să învingă această boală. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru toți cei care în aceste zile își pun viața în pericol pentru ceilalți. Încep cu personalul medical, dar mă refer și la forțele um, de securitate ale statului, um, transportatori, uh, îngrijitori din um, căminele de bătrâni, tuturor acestora, mai ales unde uh, îndeosebi femei, să nu uităm că majoritatea dintre aceste, aceste persoane sunt femei, tuturor acestora le mulțumesc. Doamnelor și domnilor, această criză ne-a lovit într-un mod uh, imposibil de anticipat. Siguranța noastră libertatea noastră de mișcare, viața noastră de zi cu zi, încă nu știm cum se vor schimba. Anumite lucruri nu pot fi controlate, e adevărat, însă altele depind de noi. Haideți să fim sinceri. Deciziile pe care le vom lua astăzi sunt cele care vor determina dacă Europa va ieși mai puternică în urma acestei crize sau dacă cetățenii își vor pierde încrederea în acest proiect european. Dacă la începutul acestei crize am văzut cum spontan apăreau atitudini egoiste și naționaliste, treptat am reușit ca Uniunea Europeană să reacționeze și să pună în aplicare măsuri de solidaritate. Pentru că în acest scop există Uniunea Europeană. S-a creat în tocmai după cel de-al doilea război mondial, într-un moment de maximă devastare pentru a asigura solidaritatea între state și pentru ca reconstruirea Europei să asigure prosperitate pentru toți. Acum trăim un moment de criză care poate fi comparat doar cu um, marea criză. De atunci avem nevoie de un plan Marshall pentru Europa. Majorarea bugetului uh, nu e de ajuns. Avem nevoie de o consolidare a sectoarelor strategice pentru a asigura viitorul Europei. Iată de ce aceasta e clipa în care putem și trebuie să dăm dovadă de ambiție și să reconstruim Europa pe un nou fundament. Criza a scos în evidență inegalități sociale de amploare, cât și inegalități între teritorii. Nu putem permite ca această criză să creeze clivaje și mai mari. E nevoie de politici publice pentru a ne asigura ca toți să fim protejați în mod echitabil pentru a putea trece și continua mai departe. Avem nevoie de politici publice uh, pentru sănătate. Trebuie să-i protejăm pe acei cetățeni care acum își pierd locurile de muncă și care nu știu cum vor uh, putea să-și plătească chiriile și cum vor supraviețui. Avem nevoie de o economie europeană puternică și solidară și ca zona euro în sfârșit să dispună de toate mecanismele de care are nevoie pentru a face față uh, problemelor economice la nivel internațional. Asta înseamnă, bineînțeles, să punem la oaltă, să mutualizăm o parte a datoriilor la nivel european, așa cum propunem prin obligațiunile pentru reconstrucție. Economia noastră trebuie regândită pentru ca în acest fel să fie mai prietenoasă cu mediul înconjurător, cât și să devină mai digitală. Această criză ne-a arătat că este necesar să democratizăm tehnologia pentru ca toți cetățenii și toate întreprinderile, indiferent de unde ar fi, să poată să o folosească pentru muncă, pentru studiu, pentru a interacționa cu alte persoane. Vedem în aceste zile cum mulți copii, fete și băieți care nu dispun de resursele necesare și în acest fel nu pot urmări cursurile școlare online. Iată de ce este atât de necesar să intervenim. Nu e vorba de idei noi, sunt idei care există deja de multă vreme și sunt uh, dezbătute, precum Pactul Ecologic European sau uh, obligațiunile comune de care vorbeam deja uh, de la vremea crizei din 2008. A venit acum însă ceasul adevărului și nu putem rata această șansă istorică. Știm ce e de făcut. Deja se regăsește negru pe alb în rezoluția comună pe care am reușit să o negociem între cele principale patru grupuri politice ale acestui Parlament. Mi-ar fi plăcut, bineînțeles, să fi participat mai multe grupuri. Sper, oricum, ca deputații și deputatele din celelalte grupuri să răspundă la acest apel puternic din partea Parlamentul European pentru ca Consiliul și Comisia să intervină. Știm ce e de făcut, e nevoie doar de curajul politic pentru a executa toate acestea și pentru a le dovedi cetățenilor că suntem conștienți de răspunderea istorică care ne revine, că suntem în măsură să depășim uh, fracturile ideologice naționale pentru a putea răspunde nevoilor cetățenilor europeni propunem măsuri urgente în această rezoluție, cât și măsuri pe termen mediu și larg sunt măsuri necesare, măsuri urgente pentru a salva vieți, dar și pentru a crea o rețea de protecție de urgență de care au nevoie atât de multe persoane pentru a supraviețui. Cu cât va fi mai hotărâtă și mai fermă intervenția noastră acum, cu atât va fi mai redus impactul crizei, cu atât vom putea să ne revenim mai repede și să recuperăm um, normalitatea activității economice în acest moment de cooperare al uh, comunității internaționale de lupta împotriva pandemiei internaționale, e regretabil să vedem cum președintele Trump uh, ia în calcul posibilitatea de a nu mai finanța Organizația Mondială a Sănătății. E vorba de o criză care afectează toate țările Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm ca toate țările să depășească această criză. Ar fi inacceptabil ca COVID-19 să genereze noi inegalități între statele membre, întârziind în acest fel și mai mult convergența europeană. Există mulți cetățeni dezamăgiți de Uniunea Europeană. Asta înseamnă însă că în continuare cred în noi, sunt dezamăgiți pentru că așteaptă mai mult de la noi. Și aceasta este șansa pe care o avem pentru a le arăta că merită să creadă în Uniunea Europeană, că principiile de solidaritate și dreptate pe care le promovăm sunt reale și că acum a venit vremea să dovedim că sunt reale. Dacă Comisia și Consiliul nu au fost la înălțime la începutul acestei crize, Parlamentul le va cere, începând acum, să-și asumă răspunderea. Nu e târziu. Mai avem încă un lung drum înaintea noastră și șefilor comisiei și consiliului le spun mai avem încă vreme, dar nu avem nicio clipă de pierdut. E răspunderea noastră. Vă mulțumesc. Grație, prezident. Mulțumesc, doamnă președinte Garcia Perez. Și acum, domnul președinte Cioloș. Iată-l. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule președinte.